et bonjour à toutes et à tous, rebonjour à ceux que j'ai vus ce matin. Donc euh, nous commençons. Ne începem reuniunea prin adoptarea ordinei de zi. Am să vă semnalez o schimbare. Punctul 15. Se pare că mă înșel. Am început-o bine, spune vorbitoarea. Nu, sunt niște bancuri. Ok. Domnul nous Vom începe cu dialogul structurat cu privire la programul de lucru al Comisiei pentru 2012, prezentarea priorităților politicii europene, prezentat de domnul Andrei Spibel, comisar pentru dezvoltare, apoi schimbul de opinii, timpul de care dispunem pentru acest punct. Încerc să văd o oră și jumătate în legătură cu această prezentare. Vă amintiți că acordul cadru semnat între Parlamentul European și Comisie în octombrie 2010 permite comisiilor parlamentare să-și expună părerea în legătură cu inițiativele ce urmează a fi luate în anul care urmează. Comisia încă nu și-a stabilit programul pentru 2012, pică bine pentru ca noi să putem discuta cu comisarul Piebalgs în legătură cu domeniile pe care am dorit să le avem pentru anul viitor. Vom discuta inițiativele legislative potrivite pentru anul viitor, iar până la sfârșitul anului noi trebuie să primim propunerea de reglementare privind instrumentul de cooperare și dezvoltare care urmează să expire în 2013. Va trebui să discutăm și toate subiectele pe care am dorit ca comisarul să le abordeze în toate documentele nelegislative, Cartea Verde, de exemplu, și după aceea coordonatorii vor relua concluziile, vor hotărâ ce recomandări vor fi trimise conferinței privitoare la programul de lucru al Comisiei pentru 2012. Așa încât voi da repede cuvântul comisarului Pibalx. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Bill membrii, domnilor și domnilor, este o onoare pentru mine să fiu aici, să avem un schimb de vederi în cadrul dialogului structurat. Știți foarte bine că vom avea anumite evoluții ce privește programul de lucru și structura uh, Uh, directoratelor generale, acestea sunt pregonizate pentru 2012 și modificările vor continua până în 2015, iar în ceea ce privește cadrul financiar, anumite lucruri se vor preciza încă de pe acum, din acest an. Deci avem o perspectivă termen, pe termen mediu și cred că atenția noastră trebuie să se concentreze, bineînțeles, pe obținerea obiectivului mileniului. De asemenea, ne găsim într-un context în care avem voința de a moderniza politicile noastre de dezvoltare pentru acestea să fie mai bine țintite, mai relevante, mai pertinente și să obțină rezultate cât se poate de concrete și mi-aș dori ca Comisia să preia inițiativa să accelereze lucrurile în domeniul dezvoltării. Din punct de vedere tehnic, nu ar fi nevoie de mari schimbări. Dacă vă uitați la raportul uh, curții de audit, uh, ei uh, au multe sugestii, uneori se mai întâmplă să vorbească sau să pună întrebări interesate întrebări interesante, mă scuzați, se spune cum se face că în contextul în care uh, anumite linii bugetare sunt reduse, anumite proiecte câștigă în eficacitate. Sunt întrebări demne de pus. Înainte de a veni aici, m-am întâlnit cu reprezentanța ai guvernului și știți că în sudul Sudanului uh, va fi proclamat uh, un nou stat începând cu uh, 1 iulie, dar și la Darfur se preconizează noi evoluții. Deci vedeți că relațiile noastre politice cu o seamă de țări reprezintă toate atâtea provocări concrete. Dar ceea ce ne dorim să construim se bazează pe procesele pe care le-am demarat odată cu cărțile verzi referitoare la modul în care dorim să progresăm în ce privește uh, dezvoltarea. Există o serie de principii care trebuie să ne orienteze pe viitor. În primul rând, să transformăm ajutorul în realitate pe teren și aceasta în mod cât se poate de concret. Trebuie să ne asigurăm că fiecare euro cheltuit se transformă într-o oportunitate la fața locului de asemenea, ne trebuie o strategie unică de țară pentru Uniunea Europeană și pentru toate statele membre. Iată de ce considerăm că bugetul și discuția privind bugetul trebuie să ne dea o ocazie de a reflecta aceste lucruri. S-a dovedit că această discuție este una foarte oportună și putem să o legăm de valorile pe care dorim să le promovăm via acest sprijin bugetar. Putem, deci, ca lucrurile să se miște încă și mai repede odată cu consultările publice din septembrie, dacă nu mă înșel. Dar apoi ne așteaptă ce e mai greu și anume va trebui să punem în aplicare toate aceste deziderate și să obținem rezultate concrete. Sunt multe de făcut. De asemenea, de exemplu, va trebui ca statele membre să aibă o poziție comună în ceea ce privește sprijinul bugetar și să avem o masă rotundă care să ne ajute să avem ținte și obiective comune în ce privește eradicarea sărăciei. De asemenea, trebuie să ne gândim mai bine cum este folosit cadrul financiar. În 2011 vom pune bazele noului cadru financiar care va fi efectiv lansat în 2012. Atunci, deci în 2011 vor avea loc negocieri în acest sens. Orice ar fi, nu trebuie să ne scădem nivelul ambițiilor când vine vorba de sumele cheltuite în domeniul cooperării și dezvoltării. Trebuie să menținem această sumă de 0,7% din uh, produsul național brut comunitar în ce privește ajutor până în 2015. În ce privește ajutorul financiar pentru dezvoltare, sunt hotărât să arăt ce poate Europa când vrea să facă ceva. Există patru domenii potențiale de acțiune în viitor. În primul rând, trebuie să ne întrebăm ce putem să facem mai bine la nivel comunitar și național în acest sens. Comisia nu trebuie să fie numai cel de-al 27-lea, 28-lea donator, ci să joace cu adevărat rolul care îi revine, preluând inițiativa și ghidându-ne pe plan internațional. Vreau să vă spun că unul dintre progresele cele mai mari ale Uniunii Europene este crearea unei piețe unice, interne, vaste și avantajele aduse această piață unică sunt de netăgăduit. Trebuie să vedem cum am putea să transpunem această experiență și în domeniul dezvoltării, folosind toate mijloacele la dispoziția noastră. În lumea în curs de dezvoltare și uh, mai ales în Africa subsahariană, se pune problema atingerii potențialului care există acolo, iar Comisia poate să facă ceva în acest sens. Dincolo de ajutorul financiar oferit, Comisia poate să vină și cu know-how, cu experiență, experiență îndelugată în ce privește integrarea economică, politică și socială. În sfârșit, trebuie să punem pe deplin în aplicare principiul coerenței politicilor de, în dezvoltare, în, de exemplu, îmbunătățind cadrul unor schimburi comerciale echitabile sau luptând împotriva schimbărilor climatice putem să folosim instrumente financiare inovatoare și uh, instrumente fiscale care să ne permite să aducem uh, bani în plus care să ajungă până la urmă în slujba cetățenilor. Apoi, trebuie, ca să folosim acest sprijin bugetar mai bine, să ne concentrăm pe sănătate și uh, educație, acolo unde există mai mult decât oriunde valoare adăugată și aici donatorii trebuie să intervină ce privește acest principiu al sprijinului bugetar, budget support, el poate să fie un adevărat motor pentru schimbare în anumite țări, permitând guvernului să facă eforturi și să întreprindă reforme, să lanseze economia și să pună pe picioare democrația. Însă trebuie să folosim acest instrument într-un mod mai țintit și mai sistematic decât până acum. De exemplu, Evenimentele recente ne-au întărit credința că bugetul, sprijinul bugetar nu poate fi folosit decât în anumite țări care au anumite principii și valori de bază democratice și legate de drepturile omului. Acolo, într-adevăr, banii pot fi folosiți pentru schimbări pozitive, nu numai în termeni pur monetar, ci și pentru modificarea valorilor și principiilor. Adevărul este că nicio politică de dezvoltare nu va avea sorți de izbândă în lipsa democrației și uh, a drepturilor omului. În sfârșit, trebuie să fim atenți la cele state mai vulnerabile și să profităm pe cât posibil de noua noastră capacitate instituțională de după Lisabona pentru a ne permite să jucăm un rol aparte după Lisabona și aceasta pe plan internațional. Din punct de vedere al regiunilor geografice, îmi doresc să revizuiesc uh, strategiile noastre regionale și să vin cu propuneri mai țintite pe termen mai lung. În ceea ce privește regiunea Pacificului, uh, uh, avem experiență pozitivă și aș dori să o repetăm aceasta și în Africa, Asia Centrală. Mai există și alte domenii care mă vor preocupa în viitor. În, una, în uh, primăvară vom uh, publica raportul nostru, deja bine cunoscut, privind uh, asumarea răspunderii în ce privește politicile noastre și să, sunt convins că vom reitera ideea de a avea cei 0,7% din produsul național brut, așa cum ne dorim. Însă, Peisajul nu este peste tot pozitiv, însă avem semne de încurajatoare. Trebuie spus că în anul 2010 am avut anumite creșteri ale bugetului pe anumite linii și am cheltuit 53,8 de miliarde de euro în materie de dezvoltare din bugetul comunitar este un adevărat succes, e adevărat dar n-am ajuns la 0,57% din PNB până în 2010, așa cum ne doream. Situația este una complexă, complexă și cred că multe țări ar putea să facă uh, presiuni asupra celor care sunt mai puțin interesate. Avem exemple pozitive de fruntași ai clasei, cum ar fi Regatul Unit, Spania, chiar și Portugalia, care, trec, tre care uh, trec prin criză și care au uh, făcut ceva în acest domeniu, dar sunt și alte țări care sunt cumva codașe și care nu prea sunt interesate. Ele trebuie cumva să fie încurajate să facă ceva mai mult în acest sens și aș dori ca și membrii comisiei eh, de față să mă ajute. Aici vreau să spun clar că eh, e vorba de țările care au intrat în Europeană în 2004. Vreau să spun că dintre toate țările numai Cipru se ridică la înălțimea așteptărilor, apropiindu-se de 0,7%, celelalte țări sunt în mult în urmă, în urma acestui obiectiv și uh, este clar că în aceste țări uh, încă n-am ajuns decât la 0,33%. Aceasta ar fi suma preconizată și este clar că nu e vorba numai de bani aici, ci și de voință politică în aceste țări. Uh, e vorba de țări care trebuie să înțeleagă că la un moment dat vor trebui să cheltuiască acești bani, fie pe ajutor umanitar, fie la un moment dat pe operațiuni militare, pentru că la asta se va ajunge. Deci trebuie să existe o înțelegere în aceste țări și la nivelul acestor guverne uh, privind necesitatea acestor cheltuieli pe ajutor pentru dezvoltare. Eu însumi Uh, încerc să explic în jurul meu guvernelor respective necesitatea de a face aceste lucruri, dar este clar că toată lumea trebuie să fie încurajată să ajungem la această țintă de 0,7% până în 2015. Sunt multe țări care au rămas în urmă, dar și altele care ne dau semnale cât se poate de pozitive. 2012 nu va fi un an plin de comunicări și propuneri din partea noastră, ci mai mult un an al acțiunii, al măsurilor concrete pe teren, un an în care ne vom concentra mai mult pe următoarea perspectivă și cadru financiar. Este clar că nu va fi ușor acest proces și trebuie să avem nu numai un buget solid, ci și să putem să anticipăm suficient de mult cum ne vom descurca cu următoarea perspectivă financiară. Cred că încă suntem în situația în care avem multe proiecte bune, de bună calitate, dar nu suficient de eficace pe teren și trebuie să avem o abordare strategică în ceea ce privește rezolvarea acestei probleme pe viitor. Iată, deci, prezentarea mea care este clar că nu vă aduce multe inițiative noi, dar mai ales dorința de a continua proiectele în curs, proiecte care vizează modernizarea noastră, să menținem uh, obiectivele propuse, să avem un impact real pe teren și să nu uităm nicio clipă importanța acelei comunicări privind modernizarea politicilor uh, necerând din vedere nicio clipă importanța, importanța unei analize atente a bugetului, ne pierdând de asemenea din vedere nici ceea ce se întâmplă pe teren pentru a face tot ce e posibil pentru a îmbunătăți situația. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Merci beaucoup. Je vais d'abord passer la parole. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul acum coordonatorilor dacă dânsii doresc acest lucru. Domnul Mitchell. Madam President, and thank you, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare. Apreciez faptul că vă ocupați de problemele legate de impact, tocmai acum când multe dintre statele uh, membre își reevaluează bugetele. Trebuie să ne asigurăm că există un impact. Uh, Aș vrea să spun ceva în legătură cu coerența. Din câte mi-amintesc uh, eu, cred că Comisia a vorbit despre 6 uh, miliarde pe an. O sumă referitoare la uh, ajutorul pentru dezvoltare care ar putea fi folosită dacă între statele membre ale Uniunii ar exista mai multă coerență. Știu că bugetul dumneavoastră este uh, oarecum uh, controversat. Dar e adevărat că multe state membre rezistă, uh, nu doresc să accepte abordarea dumneavoastră. multă lume a, considerit, a considerat că mai multă coerență ar putea uh, să permită folosirea unei sume de 6 miliarde de ani pe an. Cred că a venit momentul să începem să prezentăm cum trebuie această problemă publicului. În ceea ce privește documentul referitor la impact, trebuie să vă spun că mă bucură să văd că menționați în multe rânduri IMM-urile, uh, finanțarea, inovarea, tehnologia și uh, combaterea schimbărilor climatice prin diversificare și dezvoltare. Când merg în Africa, mă impresionează foarte mult uh, faptul că văd că copiii africani se pricep să folosească mobilele mai bine decât mine. E bine că uh, le permitem accesul la astfel de tehnologie, însă putem face mai mult în acest sens dacă um, le punem la dispoziție capitalurile necesare. Dacă uh, posedă uh, proprietăți, oamenii pot folosi aceste proprietăți pentru a acumula fonduri și pot începe să își formuleze ambiții mai mari pentru familiile lor și când spun ambiții nu mă refer la sensul negativ al acestui cuvânt. Deci cred că ar trebui să ne gândim și la problema proprietății. Cred că aceasta ar putea să ne ajute între Africa și partenerii din uh, Ghana, Madagascar, există un uh, proiect care se potrivește doar Africii sau Australiei. Și aceste interesele acestor state uh, concurează unul cu altul. Proiectele legate de știință, în mod special, bine, sincer, nu știu dacă cunoașteți bine această problemă, dar poate că puteți vă aplecați puțin asupra ei. Cred că ar fi bine să direcționăm astfel de proiecte către Africa, pentru că astfel uh, sădim o sămânță și putem să generăm pe viitor și alte proiecte. După cum am spus, sunt joc sunt uh, Africa și Australia. Poate că vă puteți interesa puțin de această problemă și putem discuta la o dată ulterioară despre aceasta. de? Domnul Bergman, grupul uh, Socialiștilor și Democraților, are cuvântul. Uh, stimate domnule comisar, din păcate am sosit prea târziu. Vă rog mult să ne transmiteți și, și în scris textul prezentării dumneavoastră a few, few remarks only. Uh, for 2012, the work program... Pentru 2012, planul de lucru este perceput de grupul nostru de lucru ca reprezentând o prioritate importantă. Important pentru noi ca Comisia să vină cu o inițiativă legislativă care să aducă multă transparență în uh, industriile legate de extragere, de extracție. On their projects, and not only on their project, not only in the way they are. Există o lege în Germania care uh, prevede ca um, anumite firme din domeniul extracției să opereze pe bază de proiect. Shell nu consideră că este bine, consideră că proiectele lor ar trebui să fie bazate pe raportarea de țară. Cred că noi ar trebui să solicităm mai multă transparență de la proiect la proiect. Întrebarea este dacă companiile uh, din uh, industria extractivă își îndeplinesc uh, obligațiile de audit propriu. Lumea evoluează foarte rapid și setea de materii prime devine din ce în ce mai stringentă. Trebuie să fim foarte clari. Nu dorim doar că Europa să-și urmărească propriile interese pe termen scurt de a-și furniza resursele de care au nevoie industriile europene, dar trebuie să ne asigurăm că permitem tuturor statelor membre să aibă o parte, să, par, să, să aibă acces la o parte din aceste resurse. Aș vrea să ne spuneți că în curând vom avea ceva în acest sens și aș vrea să știu care este calendarul dumneavoastră în această privință. Uh, Valoarea adăugată a Uniunii Europene este ponderea sa politică potențială. Această pondere există doar dacă vorbim la unison și ea este maximă atunci când e vorba de chestiuni politice. Dacă am fi uh, urmărit uh, scopurile democrației, drepturilor omului și uh, um, al statului de drept în Africa de Nord, în estul, în Orientul Mijlociu, uh, dacă am fi vorbit la unison în trecut, acum ă, nu ne mai confrunta cu lipsa de încredere pe care o vedem în aceste locuri. Trebuie ca pe viitor să ne schimbăm atitudinea și să susținem aceste uh, mișcări care au loc în Egipt, în Tunisia și nu numai. Vedem care este situația în Etiopia, vedem cum uh, trebuie tratate și cum tratăm guvernele care nu respectă valorile democratice. Același lucru este valabil și pentru drepturile omului. Uniunea Europeană poate juca un rol decisiv în comparație cu alte continente sau cu alte state importante precum uh, Rusia și China, cărora nu le pasă de drepturile uh, omului și de egalitatea de drepturi. Aici, în acest domeniu, putem interveni noi, aici putem schimba ceva. Și aceasta este valoarea adăugată pe care o are Uniunea Europeană pentru cetățenii europeni. <laughs> Nu mă voi opri aici, Doamnă președinte, încă ceva. În legătură cu uh, coerența politicilor pentru dezvoltare. Mă îngrijorează foarte mult um, acordul de liber schimb cu India. El poate împiedica um, exporturile Indiei de uh, medicamente generice. Crede, se, se tratează cu seriozitate această uh, problemă pentru că ea nu privește uh, Uh, doar medicamentele generice, ci și uh, domeniul pescuitului. Cine își asumă răspunderea pentru aceste chestiuni? Uh, noi avem propriul nostru raportor pentru această problemă, domnul Callahan. Dar la comisie cine se ocupă de acest lucru? Este răspunderea dumneavoastră sau a cui? réponse claire, euh, une question claire. La parole est maintenant à Charles Grenz pour le groupe ALDE. Are acum cuvântul domnul Charles Grenz Doresc să mulțumesc și eu comisarului pentru prezența sa. El este extrem de disponibil, așa cum știm, și îi acordăm toată aprecierea noastră. Împărtășesc uh, aproape în esențial ceea ce a fost spus și voi face și câteva remarci suplimentare. În acord cu ceea ce s-a spus în legătură cu sprijinul bugetar, în cadrul acestei comisii, cred că suntem toți uh, convinși de necesitatea de a continua pe această cale. Am dezvoltat argumentele între noi și ascultând ceea ce se spune în legătură cu sprijinul bugetar în alte comisii, am impresia că suntem în două lumi diferite. Ieri eram în Comisia de Afaceri Externe și am să spun așa cu delicatețe că este o lipsă de înțelegere totală în ceea ce privește sprijinul uh, bugetar. Rar mi-a fost dat să aud uh, niște spuse uh, atât de defazate în raport cu realitatea. Acum, sigur că suntem cea mai bună comisie din Parlament, dar ar trebui ca și ceilalți să ne prindă din urmă, deci să facem un efort pedagogic ar trebui să facem o comisie unită cu controlul bugetar și cu afacerile externe. Nu vreau să-i bârfesc pe colegii noștri, dar ei nu au fost plămădiți la fel ca noi. Un al doilea aspect. În acord pentru anul 2012 încercăm să întărim politicile fundamentate pe rezultate și cuvântul pe care insistați este cel de modernizare politicii. Eh, aș dori, în legătură cu aceasta, să fac două sugestii. Întâi și întâi, Uniunea Europeană are nevoie de o capacitate de inovatoare pe plan conceptual. Nu e pentru prima oară când fac această propunere și o fac din mai multe motive. Prima și cea mai importantă este că noi suntem cei care acordă fonduri Uh, și își fundamentează politica pe valori, pe noblețea demersurilor în acest domeniu al politicii externe. Nu avem de ce roșii, ci din potrivă trebuie să fim în, stimulați să fim din ce în ce mai ambițioși. Uh, și va trebui să ne manifestăm la cele două conferințe care vor avea loc anul acesta, a doua la Istanbul în legătură cu declarațiile de la Paris și de la Dakar, trebuie să ne legăm de uh, să reușim să aducem și alte țări care cooperează cu Africa să dea dovadă de același caracter dezinteresat în demers uh, așa cum o face Uniunea Europeană. În ce privește conferința de la Istanbul, și cred că este o temă despre care ar trebui mai mult vorbit. E vorba de țările mai puțin dezvoltate. Uh, aș spune pe scurt că problema se învârtește în jurul a două întrebări. Oare se va lupta pretutindeni împotriva sărăciei sau numai în țările cele mai sărace? care sunt oricum eligibile în calitatea de țară în dezvoltare. Dacă da, trebuie să dezvoltăm mari programe pentru China, India și Brazilia, care sunt țări emergente, ca să nu spun emerjate. Dacă nu reușim să convingem aceste țări să-și dezvolte propriile capacități de redistribuire a bogățiilor pe care le produc în cadrul frontierelor lor, nu vom ajuta mult în lupta împotriva sărăciei, pentru că ei dispun de mijloace. E nevoie, deci, de o conferință care să abordeze aceste idei în prealabil față de conferința de la Istanbul. Și de asemenea trebuie văzut și ce se întâmplă cu consensul de la Washington. Oare a fost îngropat definitiv și dacă nu, și în cazul în care a fost îngropat definitiv, cu ce îl înlocuim? Apoi o altă problemă pe care ați abordat-o și ar trebui insistat pe cooperarea noastră, ă, s-a făcut o politică Uh, dintr-un singur bloc care cuprinde 27 de actori. Să nu ne facem iluzii, vom avea un buget, dar el nu va fi mai mare decât cel de care dispunem astăzi. În schimb, dacă reușim să mutualizăm atât mijloacele naționale cât și cele europene, am putea să realizăm mai multe lucruri coerente în această privință și de aceea este important eh, să nu ne lăsăm eh, mânați de meschinării. Programul este destul de ambițios, dar trebuie ca Europa, în calitatea ei de prim actor mondial în materie de politici de dezvoltare, să dea puțin tonul, orientările, să stabilească prioritățile, iar ceilalți să ne urmeze. Cred că avem, în urma eforturilor pe care le-am desfășurat în acest domeniu, toate motivele să fim ambițioși. Dau acum cuvântul domnului Deva. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru că ne-ați făcut prezentarea inițială. Ați vorbit despre 52,8 miliarde de euro, o sumă pe care ați cheltuit-o pe mai multe programe. În urmă cu câteva luni, mi-amintesc că ne-ați spus că doreați să creșteți uh, programul de electrificare din uh, Africa, un lucru pe care l-am considerat excepțional, pentru că astfel uh, se pot accelera progresele în domeniul educației, sănătății și întreprinderii. Colegul meu, Gay Mitchell, a vorbit și despre proprietate. Ne puteți da câteva îndrumări în privința înregistrării proprietății și uh, în legătură cu uh, sectorul de afaceri neoficial, pentru că există foarte multe mici firme în țările în curs de dezvoltare care repară lucruri sau produc uh, mici um, produse, dar nu sunt înregistrate persoanele angajate de aceste firme nu plătesc impozite și uh, profiturile acestor firme nu sunt incluse în calculul produsului național brut. Nu există nici acțiuni, nu sunt cotate la bursă, evident. Dar ele totuși asigură foarte multe locuri de muncă. Dacă putem uh, oficializa sectorul informal, neoficial, prin procesul de înregistrare, putem uh, crește dintr-o singură mișcare uh, avuția acestor state. Ne puteți spune câte ceva despre acest uh, lucru? Mulțumesc, doamna Grezere, cuvântul pentru grupul verzilor. Mulțumesc, doamnă Președinte, vă mulțumesc că sunteți toți aici. În numele grupului meu aș dori o, o dată în plus niște răspunsuri concrete în trei domenii. Prima noastră mare preocupare privește urmărirea legislativă care ni se pare indispensabilă în legătură cu două rapoarte, raportul Podimata privind instrumentele financiare și raportul doamnei Jolie privind guvernanța fiscală în țările în curs de dezvoltare. Ă, întrebările noastre sunt simple cum doriți să tratați aceste rapoarte, ce inițiative în materie de taxe financiare, căci încasările ar putea să fie utile în lupta împotriva uh, și pentru realizarea, pentru împiedicarea schimbărilor climatice. Apoi, în ceea ce privește alimentația în lume, fie că e vorba de speculă privind materiile prime, fie fluctuații pe prețul pieții, reforma PAC sau a politicii comune a pescuitului, acapararea mărilor și uscatului. Cum doriți să răsturnați această tendință și să asigurați dreptul la alimentare conform principiului de coerență al politicilor privind dezvoltarea? Și un ultim punct, mult mai specific, se referă la dimensiunea externă a politicii sociale. În cadrul acestei comisii noi am adoptat de curând un aviz care cere expres comisiei să apere includerea unei, cauze, unei clauze sociale în acordurile OMC și luarea de măsuri pentru a se asigura că în cadrul acordurilor comerciale preferențiale, aceste măsuri sunt obligatorii și nu rămân litere moartă, și din potrivă pot fi urmate și de sancțiuni. Și acum Comisia pentru Dezvoltare ce va face pentru ca toate aceste lucruri să nu rămână literă moartă? Mulțumesc foarte mult. Următorii coordonatori nu sunt prezenți. Dau cuvântul membrilor. Încep cu domnul Cașcan. Pardon. Thank, oui, euh, absolument, pardon. Désolé. Euh, mă iertați, domnul Cashman. Să știți că mulți sunt gata să mă plătească ca să închid microfonul. Așa că mă bucur că aici o majoritate se pronunță în favoarea intervenției mele. Domnule comisar, să știți că nu veți uh, scăpa așa ușor. Ați avut în ultimul an un program de lucru excepțional, l-ați urmat uh, cu vigoare și cu angajament uh, politic atât în Colegiul Comisarilor cât și în Parlament și vreau să vă felicit pentru acest lucru. Dar ceea ce uh, vrem să vă transmitem este că acest angajament trebuie să fie dus până la capăt, trebuie să ducem până la capăt ce am convenit să facem, dar trebuie să luăm și alte măsuri suplimentare. Câteva comentarii scurte înainte de a vorbi și despre aceste măsuri. Ați vorbit uh, despre responsabilizarea statelor membre față de uh, acel procent de 0,7% din PNB. Uh, s-a uh, convenit deja asupra producerii unui raport anual în legătură cu realizările statelor membre. Uh, în privința uh, realizării acestui angajament și acest lucru face parte din presiunea politică pe care ați solicitat-o și putem face acest lucru cu guvernele noastre sau cu guvernele celorlalte state membre. Uh, în legătură cu Uniunea Europeană fiind cel de-al 28-lea donator, nu trebuie să acceptăm acest lucru. Noi suntem cel mai mare donator unic din lume. Este inacceptabil că atunci când mergem la ONU, Așa cum știți, uh, mergem la um, summitul ONU în legătură cu uh, obiectivele de dezvoltare ale uh, ONU și stăm acolo ca observatori și se votează împotriva noastră. Am impresia că parteneriatul acesta este inegal cu anumite state cu care lucrăm cel puțin. Și nu mă refer doar la statele ACP. În legătură cu ACP, ați vorbit încă o dată despre principiile și valorile fundamentale din experiența noastră știm uh, că ACP-ul nu ne ia în serios. În urmă câteva săptămâni, uh, biroul ACP a cerut să se discute problema homosexualității. Se numea fenomenul homosexualității. Este prima dată când uh, am fost numit fenomen, dar îl consider un compliment. Uh, deci s-a discutat acest lucru în contextul cultural. Trebuie să vă spun că toți membrii ACP prezenți au refuzat să discute problema. Au spus că nu este o problemă care merită să fie discutată. Deci eu cred că trebuie să privim modelul german. Săptămâna aceasta, germanii au spus că vor suspenda susținerea bugetară pentru Malawi din cauza problemei drepturilor omului și din cauza uh, noii legi uh, pe care o formulează acum în legătură cu incriminarea uh, relațiilor sexuale între femei, homosexuale între femei. Trebuie să luăm măsuri pentru a consolida valorile uh, pe care le apărăm, pentru că altfel întotdeauna vom avea un parteneriat inegal și vom face și noi ca chinezii sau și, mă rog, ajungem la o situație care nu uh, este optimă. Susțin uh, observația domnului Berman în legătură cu uh, industriile extractive. Cred că acestea trebuie să facă parte din programul nostru de lucru din viitor, având în vedere și legea americană care a fost promulgată recent. Cred că acesta poate reprezenta un exemplu bun, un model bun de urmat. Esențial uh, este să punem capăt paradisurilor uh, fiscale. Uh, multe dintre statele, dintre firmele din statele noastre membre nu plătesc taxe în statul în care operează, ci le plătesc în paradisurile fiscale. Cred că trebuie să creștem finanțarea din capitolul 4, nu pentru că există multe probleme um, umanitare neașteptate care pot apărea, dar pentru că uh, Trebuie să finanțăm uh, noul instrument uh, financiar care să înlocuiască instrumentul de dezvoltare și cooperare. Și de asemenea, cred că trebuie să facem totul pentru a uh, permite accesul universal la energia curată, energia verde. Deci cred că trebuie să consolidăm uh, legătura dintre Uniunea Europeană, ajutorul umanitar și operațiunile noastre pentru uh, dezvoltare. Felicitări pentru ce ați realizat până acum. Uh, nu v-am adresat întrebări, ci mai degrabă am vorbit despre câteva idei de care trebuie să ținem cont de viitor, ajutor pentru creștere, ajutor pentru dezvoltare ajutor pentru comerț. Trebuie să convingem statele membre uh, de beneficiile uh, pe care le prezintă urmărirea și îmbunătățirea acestor politici. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! M-am înscris și eu la cuvânt, uh, așa încât voi uh, lua cuvântul acum. Domnule Pilbalgs, acum vedem că cetățenii europeni sunt mândri de acțiunile europene în domeniul dezvoltării. Jean, în trebuie să fim mai exigenți în ce privește condiționalitatea. Chiar dacă lucrul acesta poate să pară utopic în unele țări, pentru că știu că nu e foarte simplu, a venit vremea să fim mai exigenți cu țările care disprețuiesc drepturile omului, ceea ce se întâmplă adesea. Am înțeles, ca și din alte intervenții, că ați făcut aluzie la acest lucru. Oare veți crea sau veți întări un sistem de condiționalitate. Vă mulțumesc foarte mult și acum voi da cuvântul doamnei Sargentini. Thank you, Chair. Uh, Mr. Pivax, let me start by... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Pibalx, cred că astăzi vom vorbi uh, încă o dată despre uh, raportul privitor la impact. În acea propunere se vorbește despre creșterea inclusivă. Am avut o dezbatere cu privire la acest subiect ultima dată când ne-am reunit. Aș dori să știu cum definiți dumneavoastră creșterea inclusivă. Personal și uh, eu și ca și raportorul, domnul Cashman, cred că am, uh, v-am fi foarte recunoscător dacă ne-ați ajuta cu o astfel de definiție. În legătură cu materiile prime, cu mărfurile, Comisia Europeană a venit cu inițiativă privitoare la materiile prime, lucru care ne influențează relațiile cu Africa. Care este rolul dumneavoastră și rolul direcției dumneavoastră generale în uh, privința inițiativei privitoare la materiile prime? Observ că DG Markt, uh, domnul Barnier și domnul De Hucht de la Comerț Internațional sunt singurii implicați. Uh, aș vrea să știu care este implicarea dumneavoastră în acest uh, subiect și care este opinia dumneavoastră în legătură cu aceasta. În privința uh, luării pământurilor uh, de la băștinași, aș vrea să știu dacă ne puteți spune mai multe despre răspunderea Uniunii Europene în privința acestui fenomen și dacă noi ținem în vreun fel evidența companiilor europene care se implică nu în înhățarea acestor pământuri de la băștinaș, poate nu e cel mai bun termen, dar uh, în uh, achiziționarea de pământ în țările în curs de dezvoltare și folosirea acestui pământ pentru a cultiva, pentru a uh, întreține culturi care nu sunt neapărat benefice pentru țările respective. Și în legătură cu achiziționarea de, de zone maritime, de explorarea mărilor uh, din uh, vestul Africii de către companiile europene, uh, lucru care nu mai permite populației locale să își câștige existența exploatând acele ape. Mulțumesc. Doamna de Caisar are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, sprijin, bineînțeles, cererile grupului meu, și anume o inițiativă legislativă apropo de industria extractivă. Nu revin la acest lucru pentru că am expus acest lucru în detaliu. Eu aș fi dorit, domnule Pibalx, să avem din partea dumneavoastră o comunicare privind protecția socială, așa cum se sugerase în concluziile Consiliului din 21 iunie 2007. Și aceasta din două motive. În primul rând, într-o rezoluție din, a comisiei noastre votată de Parlament privind sănătatea în Africa subsahariană, noi reiterasem importanța dezvoltării unor sisteme de asigurare de sănătate în Africa, în orice caz, ca modalitate de a acționa în sensul furnizării serviciilor de sănătate de bază. Având în vedere revoluțiile care zgudură, zguduie Nordul Africii în acest moment și având în vedere că avem de-a face cu regimuri corupte, autoritare pe alocuri și având în vedere că, având în vedere principiul neingerenței, eh, nu putem să aceste regimuri nu le putem noi uh, elimina de la putere, trebuie totuși să încercăm să liniștim populația și mai ales să încurajăm societatea civilă, încurajând astfel de inițiative atât de importante pentru viitor. Și cred că e vorba până la urmă de dinamica populației care este în joc. Astăzi există, din punct de vedere al sănătății, mai multe uh, problematici, nu atât sau nu numai a menține sănătatea populației, ci însăși viitorul noilor generații din Africa care vor aduce un nou val de democratizare în viitor. Așa că eh, aș dori să batem fierul câte cald, eh, domnule Pibals, și să venim în sfârșit cu această comunicare pe protecția socială, care prezintă pentru noi un interes cât se poate de mare din punct de vedere politic. Urmează doamna Charles. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, nu o să repet cele spuse de colegii mei. Sunt de acord cu majoritatea comentariilor făcute. Cred că v-am sprijinit în politicile dumneavoastră și rezoluțiile noastre au arătat-o în trecut. Ne bucurăm foarte mult că recunoașteți rolul Ciprului. Ciprul este o țară foarte mică, cu multe probleme. În ciuda problemelor, această țară a reușit să cheltuiască pe ajutorul oficial pentru dezvoltare foarte bine, așa cum trebuia și este bine să lăudăm Ciprul pentru aceste eforturi. Domnule comisar, vreau să vă întreb ce credeți despre încăpățânarea Turciei care se încăpățânează să nu dorească să invite Ciprul la cel de-al patrulea forum Uniunea Europeană uh, um, Națiunile Unite care va avea loc la Istanbul și mi se pare foarte ciudată această opoziție a Turciei, având în vedere că Ciprul este un donator și totuși nu va participa la acest summit. Doamna Crețu, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că ne împărtășiți vederile dumneavoastră privind politica de dezvoltare pe anii viitori. Mi-a părut rău să aud că din statele membre noi intrate în Europeană, numai Ciprul a atins ținta de cheltuieli pentru dezvoltare și cred că trebuie să găsim o modalitate de a incita statele de a își respecta obligațiile. S-a circulat aici ideea de a mobiliza opinia publică în acest sens, dar nu cred că va merge această metodă. În țara mea cred că va fi foarte greu să-i convingem pe oameni de acest lucru Uh, și nu e vorba numai de faptul că oamenii sunt egoiști, uh, dar uh, și elitele politice dau dovadă de populism și atunci situația ar fi foarte complicată. Aș dori să vă întreb ce credeți, ce am putea să facem, poate chiar să îi obligăm să contribuie. O altă observație legată de modul în care Trebuie să ne asigurăm că suntem o voce demnă de ascultat în concertul națiunilor uh, și pe plan internațional s-a vorbit despre summitul de la Istanbul al ONU. S-au votat foarte multe recomandări de ale noastre la acel moment și, în general, am fost la baza mai multor inițiative legislative uh, privind rezolvarea multor situații internaționale, dar nu sunt sigură că inițiativele noastre sunt cu adevărat luate în uh, calcul, mai ales la nivelul ONU, acolo unde avem încă un statut de observator. Cum putem noi, noi în aceste calități, în această calitate, să ne asigurăm că ideile expuse în rezoluțiile noastre vor fi preluate așa cum trebuie? Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Ponga. Are cuvântul. Microfon. Mulțumesc, domnule comisar. Vreau să vă pun o întrebare legată de PTOM. Ne-ați spus că Pacificul a fost una dintre prioritățile dumneavoastră. Și deci aș dori să vă întreb ce preconizați în domeniul PTOM. Aștept cu nerăbdare viitorul cadru pe care îl preconizați în acest sens. Am discutat despre acest lucru la Numea. Este vorba deja de teritoriile de peste mări. Uh, și aș dori să mergem dincolo de aceste reflexii inițiale și de a vedea cum putem să progresăm în apropierea dintre Uniunea Europeană și aceste teritorii. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Noizer. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În declarația dumneavoastră ați spus foarte clar că aveți mai multe șantiere de lucru pe viitor, inclusiv uh, Côte d'Ivoire, uh, Africa de Nord și așa mai departe. Și bineînțeles că noi, uh, membrii Parlamentului, avem și alte sugestii să vă dăm. Este clar că e vorba de muncile lui Hercule aici. În ceea ce privește finanțarea, am apreciat cele spuse de dumneavoastră. Trebuie să exercităm presiune asupra statelor noastre pentru a atinge acel obiectiv de 0,7% și cred că ar trebui chiar să avem așa principiul al arătării cu, arătatului cu degetul, shame and blame, pentru că gândiți-vă, țări precum Spania și Portugalia, care sunt la marginea prăpastiei financiare, au cheltuit banii respectivi, altele, alte state, în schimb, nu au făcut-o. Deci trebuie să arătăm clar cine și-a făcut datoria și cine nu. Mă gândesc aici și la comisarul pentru extindere Fuller și mă gândesc mai departe la capitolele de negociere ale extinderii și lărgirii și la faptul că atunci când vom discuta cu noi membri, potențial candidați în Uniunea Europeană, trebuie să le punem în vedere că trebuie să aibă și această obligație de a cheltui acei 0,7% dacă doresc să devină membri ai Uniunii Europene. Nu poate totuși să devină un criteriu propriu-zis, dar trebuie ca lucrurile să fie cât se poate de clare pentru țările candidate. Știu foarte bine că și mă bucur că ați reușit să terminați cu bine dialogul sau pe care îl veți termina în luna mai, mai, vorba de dialogul structurat și este foarte bine și sper că acest principiu al dialogului structurat va fi uh, preluat și în continuare în alte politici și că se va reflecta și la nivelul inițiativelor guvernamentale. Uh, dacă vă uitați la sistemele uh, de asigurări sociale, de sănătate din anumite țări, știți foarte bine că într-o țară precum Congo, o țară imensă, acolo nu există niciun fel de buget de stat, pentru că nimeni nu își plătește de taxele, nu există impozite, nu există sistem financiar în această țară. Acum, țările în curs de dezvoltare trebuie să fie, de, să fie menționate aici. Dacă vă uitați la obiectivul milenar privind mortalitatea infantilă, puteți să vedeți că numărul de uh, decese infantile în India depășește cu mult cel de pe tot cuprinsul Africii. Uh, dar să nu uităm că vorbim de India. India, o țară care are arme atomice, care are uh, ambiții, inclusiv ambiții legate de călătoria în spațiu și cred că acolo reprezentanții guvernului trebuie să fie cumva scuturați și aduși la realitate în ceea ce privește cheltuielile și bugetul. Iar în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, Parlamentul știți că este pentru în mare majoritate, însă problema este cum se vor distribui aceste sume nu trebuie să spunem o taxă împotriva sărăciei. Cred că situația este mult mai uh, nuanțate. Noi știm ce ne dorim. Noi ne dorim ca acești bani să meargă la țările sărace, să lupte împotriva sărăciei. De dimineață am avut o discuție legată de confuzia de roluri între actorii umanitari și cei militari care sunt uh, implicați în ajutorul umanitar în situații de conflict și uh, atunci când oferi ajutor umanitar poți să ai și opțiunea militară dar trebuie să se știe foarte clar că acțiunea umanitară nu are ce uh, de a face nimic cu acțiunea militară. Doamna Crez dorește să intervină foarte pe scurt, vă rog frumos. Mulțumesc foarte mult. De această dată vorbesc în numele colegului Scarchela, um, care este într-o călătorie. Vreau să vă întreb foarte clar care sunt ideile dumneavoastră privind următoarele perspective financiare, cum va trebui să arate noua arhitectură a instrumentelor financiare, cum va fi reformat instrumentul cooperare și dezvoltare, și ce aveți de gând în general privind toate aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult, domnule Pigă să Aveți cuvântul pentru a trage concluziile și mult succes! Ei bine, o să încep spunând că Subiectul cooperării și dezvoltării este unul dintre cele mai complexe care există și este clar că trebuie să recunosc cu umilință că mi s-au pus multe întrebări și poate că nu o să vă satisfacă răspunsurile mele, dar o să încerc totuși să dau câteva clarificări, câteva răspunsuri care să lămurească cel puțin în parte situația ceea ce privește întrebarea domnului Mitchell legată de acei 6 miliarde uh, și insuficienta coordonare și neîmpărțire a rolurilor așa cum trebuie între state și comisie. Ei bine, la acest cap capitol lucrurile se schimbă în bine. Am văzut un exemplu pozitiv în Haiti, am văzut apoi un program comun de succes în Côte d'Ivoire și apoi în Sudanul de Sud. Sunt cazuri în care vom demonstra această coordonare pe care ne-o dorim mai substanțială. Însă, pentru a avea această coerență cu adevărat, eforturile trebuie să fie încă și mai mari. Și aici e vorba de două condiții preliminare. În primul rând, trebuie să acceptăm că pentru aceeași țară trebuie să avem o strategie unică de țară, deci, din partea tuturora. Și cred că asta se poate obține relativ ușor. Cel mai greu însă va fi să avem un program comun de programare, ciclu comun de programare. Asta va fi mai greu de obținut pentru că e vorba de voința politică care mie nu mi se pare suficient de e, mare. Chiar anumiți directori generali de la comisie au păreri împărțite și dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla, nu putem să ne permitem să se pierdă niște bani europeni și atunci va trebui neapărat să venim cu o nouă inițiativă legislativă în acest sens. Pentru că aici nu este vorba de probleme de suveranitate națională, ci este vorba de a face așa ca banii contribuabililor să fie cheltuiți cu responsabilitate. Deci e vorba de a avea voință, de dovadă de voință pentru a face niște lucruri care ni se permit inclusiv uh, după Lisabona. Pentru uh, că e vorba de banii contribuabililor și despre niște inițiativi, inițiative și e vorba nu numai de 6 miliarde, ci pot să fie mult mai mulți bani în joc care ar putea fi cumva sacrificați. În ceea ce privește întrebările puse de următorii uh, vorbitori, cred că Trebuie să reflectăm la aceste lucruri în cadrul comunicării legate de modernizarea politicilor, dar poate ar trebui să avem și documente însoțitoare care să putem să, în care putem să vedem ce putem să facem mai multe pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru înscrierea registrului comerțului, pentru uh, proprietatea privată pentru că știm că sunt chestiuni legate, complexe și că o serie de uh, reforme astăzi în anumite țări sunt condiționate de aceste lucruri relativ simple, dar care trebuie făcute, deci vor trebui să avem aceste lucruri analizate cu multă grijă, în detaliu, inclusiv cu țările partenere. Ceea ce privește proiectul de știin științific, aș dori să aflu mai multe detalii, dar uh, avem astfel de uh, proiecte științifice în cadrul altor programe uh, avem niște sume care pot fi acordate eventual, nu sunt foarte mari, dar uh, este clar că ne poate interesa un astfel de proiect uh, pentru anumite țări în curs de dezvoltare. Aceasta ar, puti, ar putea fi calea um, de viitor. În ceea ce privește transparența inițiativelor Cu domnul Barnier m-am întâlnit acum câteva săptămâni și am vorbit despre o cooperare mai strânsă între inițiativele noastre respective. Ce important nu, este, nu sunt rapoartele de țară, ci de transparență de care dăm nevoie. În orice caz, eu nu am observat divergențe între noi doi, între mine și comisarul Barnier. Deci, cred că... Bine, nu pot să vă promit marea cu sarea, dar sunt gata să mă întorc aici în fața dumneavoastră și să vă explic în caz că nu avem noi inițiative uh, și propuneri în 2012. Îmi propuneți ceva? Spune domnul Berman. Pot să promit, dar pot și să nu mă țin de cuvânt, pentru că eu uh, sunt responsabil pentru coerența politicilor de dezvoltare, dar nu sunt singur în această chestiune. Este clar că fiecare la comisie are anumite răspunderi uh, în acest sens. Dar, în momentul de față, m-ar surprinde dacă dânsul nu ar veni și nu s-ar angaja, eu cred că semnele sunt unele pozitive și că ne îndreptăm spre calea, pe calea ce bună. Vă rog. Doamna Sargentini cere o clarificare. Vă rog frumos. Nu imediat spune doamna președintă. Da, spune domnul comisar, lucrăm pe acest proiect și nu pot să comentez înainte ca să se realizeze studiul de impact. Vă rog frumos. Plus de clarification. So, I'm going deci, to... Rapidement, mais bon, yes. après, vous pouvez pas oh. toujours... Foarte pe scurt, vă rog, pentru că nu putem să întrerupem pe domnul comisar. Da, Ați spus că veți face tot ce este posibil pentru a obține o propunere în ce privește Dodd-Frank. Dar uh, domnul Barnier știe foarte bine că există două axe la acestui proiect. Unul legat, legat de transparență, cealaltă este legată de uh, responsabilitate. Această două axă nu este abordată de activitatea domnului Barnier și aș dori să vă rog să clarificați care sunt răspunderile fiecăruia în acest proiect. Da, nicio problemă. Este adevărat că dânsul nu se concentrează pe chestiuni legate de conflict. Până acum ne-au preocupat problema fiecărui caz în parte a fiecarei țări, dar voi lucra în acest sens, vă promit. În ceea ce privește următoarea întrebare care mi-a fost adresată legată de vocea sau de glasul Europei, este clar că în ce privește vizibilitatea acțiunii noastre externe, trebuie să sprijinim mai mult acțiunile înaltei reprezentante, trebuie să încercăm să vorbim pe cât posibil cu un singur glas și aceasta sprijinind-o pe doamna Ashton și echipa sa, pentru că a, aici uh, începe, aici sunt problemele. În ce privește relațiile externe, nu trebuie să avem o cacofonie, ci să lucrăm împreună, să avem o voce unică și cred că este exact ceea ce ne lipsește cel mai mult în, acel, în acest moment. În ceea ce privește problema sau întrebarea legată de pedagogie, pot să fiu, sunt gata să vin la orice între, uh, întrevedere și dezbatere în comisie, în alte comisii din Parlament, dar știți foarte bine care sunt opiniile mele. Problema Uh, nu sunt eu, persoana mea, ci modul în care aceste mesaje sunt transmise în afară. În ceea ce privește inovarea și consensul de la Washington. Cred că, într-adevăr, uh, avem acum ocazia de a aborda mai bine această politică. Există țări în care sunt multe de făcut încă în acest sens și uh, trebuie să le determinăm să uh, obțină rezultate mai bune în ceea ce privește inovația, să le dăm modelul comunitar de succes. În ceea ce privește acele politici ale, statul, ale statelor versus politica Uniunii Europeană, Cred că dacă avem o filozofie comună legată de buget, atunci lucrurile sunt cât se poate de clare. Avem, uh, v-am spus că dorim o strategie unică pe țară plus un ciclu de programare comun. Dacă facem acest lucru, totul va merge bine. De fapt, divergențele teoretice nu sunt foarte mari. Problema este atunci când intervine aplicarea pe teren a acestor principii. De fapt, să știți că în, în Consiliu nu sunt atât de multe conflicte pe cât se pare, ci de-abia când vine aplicarea uh, în practică, atunci uh, apar multe divergențe și acolo sunt provocările. În ceea ce privește întrebările legate de uh, ajutarea sectorului de afaceri, o să încerc să vă transmit un document în acest sens sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să facem în așa fel încât sectorul informal al afacerilor să iasă la lumină. Aici apare și conceptul de creștere inclusivă, pentru că cum putem să vorbim despre acesta în lipsa includerii în economia formală a tuturor acestor activități economice. Lucrăm în acest sens, avem inițiative și noua structură, directorul General DEVCO, va fi foarte interesat de aceste lucruri și de analiza economică care va sprijini tot acest proces. Este foarte greu ca și comisar pentru dezvoltare să dai un uh, răspuns în ceea ce privește raportul co uh, colegei Jolie. Noi, bineînțeles că sprijinim uh, principalele idei din raport, asta este clar. E vorba aici de e, um, timp însă pentru a analiza cu atenție și avea un studiu de impact în acest sens. Privitor la alimentație, la securitatea alimentară și la speculă, sprijinim uh, activitățile președinției franceze în cadrul G20 și încearcă să rezolve situația și cred că se pot obține rezultate relativ modeste, dar mă uit ce se întâmplă pe teren și mă uit și cum noi înșine am schimbat cumva lucrurile și am pus accentul în mod diferit. Trebuie spus că, din punct de vedere al agriculturii, situația s-a îmbunătățit în multe țări în curs de dezvoltare față de 2008. Nu are sens să ne lăudăm Uh, cu ceva ce nu am făcut noi înșine, însă trebuie spus că avem această inițiativă pentru securitatea alimentară care ne costă un miliard pe an și care deja își, dă, își poartă roadele în multe țări în curs de dezvoltare. Deci cred că dacă intensificăm suport, sprijinul pentru sectorul agricol, este exact ceea ce trebuie să facem. Trebuie să ne concentrăm pe acele țări și pe acei fermieri și producători care pot să producă suficient pentru a fi autosuficient și pentru a alimenta și lanțul de aprovizionare. Astăzi situația nu este una alarmantă, dar cred că în viitor trebuie să fim atenți. uh, uh, well, uh, um, um, I will come bit later when... În legătură cu problemele uh, sociale. Voi reveni mai târziu asupra acestui subiect pentru că va fi mai bine atunci. În legătură cu întrebarea lui Marc. I think, uh, first of all, I'm grateful, Mike, for... În primul rând, uh, Mike, uh, îți sunt recunoscător pentru cuvintele amabile pe care mi le-ai spus. În legătură cu valorile fundamentale, da, cred că trebuie să fim foarte stricți foarte exigenți în această privință. Înțeleg că suntem uh, provocați uh, și uh, cred că nu trebuie să dăm curs acestor provocări. Însă, cred că dacă observăm că nu se respectă drepturile omului, nu mai trebuie să finanțăm zonele respective. Problema este să fim consecvenți. Acest lucru nu are legătură neapărat cu atitudinea statelor membre, dar uh, trebuie să fim consecvenți în general. În comunicarea din uh, septembrie vom uh, avea și concluziile Consiliului. Cred oricum că Germania nu trebuie să acționeze pe propriu. Trebuie să acționăm unitar, să vorbim cu o singură voce. Asta este opinia mea. Eu nu spun uh, că nu vom mai ajuta acele țări, nu îi vom pedepsi pe cetățenii acelor țări, însă vom schimba modalitățile de finanțare, canalele prin care ajunge ajutorul la populație. Cred că Parlamentul trebuie să dea dovadă de puțină răbdare, totuși, pentru că se pare că ne grăbim să tragem concluzii și nu este bine. Același lucru e valabil și pentru fondul global. Acest proiect uh, spunea că fiecare stat membru uh, o ia în altă direcție și propune să nu mai facem așa, să discutăm mai înainte aceste chestiuni între noi și după aceea să acționăm. Mai întâi să discutăm și după aceea să tragem concluzii. Pentru că la momentul de față toată lumea uh, acționează fără să întrebe pe nimeni și uh, ne trezim așa într-o situație dificilă peste noapte și nu știm ce să facem. În privința atitudinii ONU, eu cred că noi trebuie să ne apro apărăm partenerii. Votul pe care l-am pierdut nu demonstrează decât că trebuie să facem mai multe eforturi. Acum chiar facem eforturi uh, suplimentare. Uh, eu am explicat de multe ori de ce e atât de important pentru noi votul la ONU. E un vot de identitate. Noi ne-am schimbat identitatea, dar am rămas tot Uniunea Europeană. Și vreau ca în continuare, ca observatori, să putem uh, să vorbim în fața ONU. Însă oricum, uh, acest vot la ONU e vital pentru noi. Eu sper uh, că țările ACP ne vor susține. Dacă nu ne vor susține anumite state, atunci acest lucru se va datora faptului că, că nu le pasă de partenerilor. Dar am încercat să explicăm în repetate rânduri am încercat care este natura acestui vot, am făcut-o la toate nivelurile, la ONU, la nivelul guvernelor. Nu am neglijat pe nimeni. N-am neglijat nicio țară din ONU. Ne-am ocupat de fiecare în parte și la momentul potrivit vom arăta și se va dovedi cine e interesat să lucreze cu noi și cine nu este interesat să lucreze cu noi. Însă, oricum, e vorba de un vot liber. Fiecare stat are dreptul să aibă o opinia proprie. Însă, un vot negativ uh, înseamnă că nu ne-am explicat bine punctul de vedere. Și acest lucru poate fi o lecție bună pentru noi. Dacă vrem să convingem, trebuie să explicăm la nesfârșit, să explicăm de ce am adoptat uh, am acceptat tratatul de la Lisabona și așa mai departe. Deci cred că trebuie să ne pregătim totuși pentru un vot pozitiv în Parlament. În privința uh, raportului referitor la acel procent de 0,7%, cred că e idee bună. Nu putem forța statele membre să realizeze acest obiectiv, e vorba de suveranitatea națională. Noi am vorbit uh, cu multe state membre care ne-au spus că până în 2050 vor uh, realiza acest lucru, dar multe state membre ne-au spus noi suntem în 2010, acum ne confruntăm cu multe dificultăți, mai târziu vom face acest lucru. Cred că cel mai bine ar fi să avem uh, un raport din partea Parlamentului, să se facă presiune, um, să avem și evaluări din partea statelor uh, celorlalte state membre și astfel poate putem face progrese și în acest sens. În privința industriilor extractive uh, am vorbit despre acest lucru. It's me. It's, as I told, it's me. It's me. It's me. Uh, so I can't really judge each and every proposal by my service is also now will be... Nu pot, din păcate, să analizez fiecare propunere legată de coerența politicilor. Am vorbit despre uh, orientările privitoare la drepturile de proprietate intelectuală. Eu am vorbit despre importanța acestui uh, aspect, în special în privința statelor în curs de dezvoltare, în special în ceea ce privește medicamentele, accesul la sănătate. Uh, Însă problemele de coerență în politici, eu, aceste probleme reprezintă o prioritate pentru noi în Colegiul Comisarilor. Noi nu facem propuneri la ora actuală. Deocamdată suntem un fel de gardian, un fel de portar, dar cred că lucrurile merg în direcția cea bună. În legătură cu întrebarea președintelui Stifler uh, legată de condiționalitate, e adevărat că trebuie să avem o altă abordare. Până la urmă e vorba de banii contribuabilului european și dacă nu-i folosim cum trebuie, ne distrugem credibilitatea. E vorba de sinceritate, de onestitate eh, unii față de ceilalți și față de partenerii noștri. Acesta este principiul pe care trebuie să-l respectăm. În privința întrebării domnului Sangiartini eh, legată de creșterea inclusivă, e vorba de modul în care este eh, distribuită avuția unei țări prin serviciile sociale către cetățenii unei state. Dacă există mai multă creștere, sistemele uh, sociale trebuie să fie capabile să distribuie venitul în mod uh, mai omogen între uh, membrii, între cetățenii acestui stat. Deci e vorba de redistribuirea creșterii produsului național brut în societate. În privința inițiativei legată de materiile prime, cred că textul n-a fost foarte rău. Această inițiativă nu era foarte greșită din punct de vedere al coerenței politicii de dezvoltare. Poate că n-a fost suficient de ambițioasă, dar corect a fost. În privința achiziționării de pământ, din câte știu eu, uh, uh, țările, statele, uh, companiile europene sunt implicate în China, în Arabia Saudită și în alte țări. Oricum, toate afacerile cu pământ sunt cât se poate de transparență, toate transparente, toate tranzacțiile trebuie să fie publicate. Este singurul mod în care uh, situația poate fi înțeleasă corect. De multe ori țările în curs de dezvoltare cred că noi avem prea multe condiții, că impunem prea multe criterii, dar cred că de multe ori pur și simplu problema este că uh, nu se înțelege exact ce se întâmplă. Fiecare tranzacție trebuie să fie publică pentru că numai așa se poate vedea cine este implicat în tranzacție, cine, care sunt condițiile tranzacției sutiei și în ce măsură putem spune că pământul a fost achiziționat în termeni uh, incorecți. E vorba de mai multe probleme uh, transversale um, și vă promit că mă voi ocupa de aceste probleme transversale în comunicarea Comisiei pe 2012. În legătură cu întrebarea domnului Teoharas, apreciez foarte mult uh, inițiativele dumneavoastră în Cipru. Îmi dați speranță că și statele care s-au alăturat Uniunii Europene în 2004 pot deveni lideri în anumite probleme. Sunteți nu numai la nivelul uh, așteptat, depășiți așteptările mele. La evenimentul ONU Cred că la toate evenimentele ONU trebuie să participe Uniunea Europeană. Uh, și mă miră foarte mult faptul că un stat membru al Uniunii Europene nu a primit invitație la un eveniment ONU. Ne vom ocupa de acest lucru. Ați spus că delegația UE încearcă să rezolve problemele legate de tratamentul inegal, tratamentul incorrect al delegației UE uh, în anumite uh, situații de evenimente ONU, cred că rezonabil este ca toate statele membre UE să fie invitate la evenimentele ONU și sper că de acum încolo așa se va și întâmpla. Am răspuns la întrebarea doamnei Crețu. În legătură cu uh, recomandări, îmi pare rău că am fost în Uzbekistan, n-am putut participa la dezbaterile Parlamentului. Îmi pare rău că Parlamentul are impresia că n-am ținut cont de, uh, su- de sugestiile dumneavoastră. Noi încercăm să ținem cont de propunerile Parlamentului. Nu întotdeauna împărtășim aceleași idei, dar uh, În ceea ce privește conferința privind uh, țările cel mai puțin dezvoltate, uh, cred că opiniile noastre totuși converg și vom ține cont de ele. În legătură cu teritoriile de peste mări, propunerile noastre financiare au fost formulate. La ora actuală discuțiile au fost purtate. Problema cu teritoriile de peste mări este că ele sunt foarte mici ca dimensiuni și uh, uneori când uh, crezi structuri, uh, cel mai greu este să găsești loc pentru elementele mici. Da, teritoriile de peste mări sunt apropiate Uniunii Europene și, repet, consider și eu că problema lor trebuie să fie abordată. În legătură cu întrebarea domnului Noizer. It's true that we, we have exceptional challenge and I think also this house and myself is test. E adevărat, ne confruntăm cu uh, provocări deosebite. Evenimentele din Africa de Nord uh, ne-au uh, arătat că trebuie să Uh, fim atenți la ce se întâmplă și mai departe de Uniunea Europeană. Tindem acum să vorbim mult despre Africa de Nord și să uităm că sunt țări mult mai disperate pe care trebuie să le ajutăm. Re- repet, haideți să ne concentrăm pe țările cele mai sărace În Africa de Nord, problema nu este una de ajutoare pentru dezvoltare, ci de susținere uh, pentru structurile, uh, noile structuri de guvernare. Sunt uh, state în care oamenii mor uh, din cauza afecțiunilor pe care noi le putem trata acum și nu trebuie să permitem să mai fie așa. Sperăm să putem dezvolta uh, o strategie pentru buna cooperare pentru dezvoltare. Cred că noi trebuie să începem plecând de la țările cele mai vulnerabile și să vedem cât putem merge mai departe. De exemplu, um, față de problema Indiei, unii cred că nu trebuie să ne implicăm uh, în uh, India. India, China, Brazilia uh, vor avea întotdeauna sectoare vulnerabile, dar nu sunt cele mai slabe verigi, nu sunt cele mai vulnerabile state. Uniunea Europeană trebuie să se concentreze pe statele cele mai vulnerabile și nu pentru, pe acele state care au totuși anumite pârghi, anumite parteneriate. Uh, în privința propunerilor de, pentru uh, taxa pe tranzacțiile financiare, la momentul uh, respectiv uh, avem nevoie de susținere din partea G20 și G8 Trebuie să ne gândim și la un potențial răspuns. Dacă negocierile nu se vor sfârși cu succes. La ora actuală, Uniunea Europeană nu asigură susținere militară. Oferim ajutor umanitar și pentru dezvoltare, dar Încercăm să schimbăm puțin lucrurile, Costa de Fildeș va fi cel mai bun exemplu, dar până acum nu am avut obiceiul de a face legătura uh, cu ajutorul militar. Nu cred că există nici vreo dorință de a face acest lucru. Eu nu știu uh, să existe vreun stat european care să uh, se gândească la trimiterea de ajutoare militare. Noi uh, ne ocupăm mai mult de ajutoare umanitare. În privința următoarei perspective financiare, am vorbit despre acest lucru la Comisia SURE. Opiniile mele sunt clare. La Colegiul Comisarului pe 4 și 5 uh, vom avea un uh, seminar uh, în legătură cu negocierile privind cadrul financiar multianual. Vom încerca să adoptăm o propunere în colegiu pe 29 și 30 iunie. Deocamdată nu mai pot adăuga nimic față de ceea ce am spus în fața Comisiei Sure, deci, domnul Keller, îi spun să uh, uh, afle ce am vorbit acolo la, la Comisia Sură. Merci beaucoup. Just to mention, Commissioner, that... Uh... Da, domnule comisar, spune domnul Berman, dumneavoastră veniți la această comisie mai des decât membrii, să știți. Și asta e demn de aplaudat. Merci beaucoup. vom eh, trece la vot. Vă rog să faceți puțină liniște, cei care doresc să părăsească sala să o facă. Vă rog să vă scoateți cartelele de vot și începem acum. nous disponibil. Trecem la vot. Dispunem de 15 minute. V-ați scos toți cartelele de vot. Putem începe. Facem uh, mai întâi și întâi o încercare. S-a deschis votul. A votat toată lumea? Ce bine că facem mai o încercare. Merge, da? Se pare că lipsesc din sală cinci persoane. Ba nu, șase. două persoane Poate ar trebui schimb, să schimbați locul. Schimbați, vă rog, locul. Tot mai lipsesc două persoane. Încă o persoană. O așteptam pe Veronic, a sosit și dânsa, încă o persoană. Bun. S-a închis votul. Deci, PAC în orizontul lui 2020, viitorul perspective. Începem cu amendamentul numărul 1. Cine e pentru? Nu, am spus că facem vot electronic. Mi se spune că nu e totul electronic. Votăm prin ridicare de mână. Cine-i pentru? Numărați, da? Cine e împotrivă? Adoptat. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Pentru. Adoptat. Amendamentul numărul 2. Cine-i pentru? Împotrivă? S-a deschis votul. Undeva sună un telefon. S-a închis votul. S-a respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, se abține cineva, adoptat. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul oral numărul 1 este înlocuit și va fi un, un vot pe părți. Partea 1. Pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins, dar prefer să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Partea a treia. Cine-i pentru? Cine-i împotrivă? Cine se abține? Adoptat. Amendamentul 6. Acum trecem direct la amendamentul 13. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. S-a deschis votul? S-a închis votul? Adoptat. Amendamentul 14. cine e pentru? Împotrivă? Nu mă apare limpede. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a respins cu o un vot. Amendamentul oral numărul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și atunci trecem la la amendamentul 21. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? adoptat. 22 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, adoptat. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Erau foarte apropiate, de aceea trebuia verificat. 28. cine pentru? Își cere scuze vorbitoare. Amendamentul 25. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul, s-a închis votul, adoptat. Ajungem la amendamentul 33, cine-i pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 34. cine e pentru împotrivă? Abțineri adoptat. 35 pentru împotrivă. Abțineri? Adoptat. Amendamentul 36. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Amendamentul 37. Pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. Amendamentul 38. cine e pentru? Împotrivă. Cine se abține? Verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 40. Cine e pentru, cine e împotrivă? Cine se abține? E complicat. Trebuie verificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 43. cine e pentru, cine e împotrivă? Cine se abține? S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 41. cine e pentru? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Respins. 39. Pentru? Nu. Amendamentul 39. cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Amendamentul 42. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Cine se abține? Respins. 44. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul oral 3. Cine-i pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 45. cine pentru? Împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. Închis votul. Adoptat. Amendamentul 47. Cade. Ajungem la 48. Partea 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 49. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Ultimul vot. Trebuie să-l facem electronic, privind opinia. Pentru. s-a deschis acum votul. S-a închis votul. Iată rezultatul, el este ad adoptat. Vă mulțumesc foarte mult! Est-ce qu'il doit partir euh,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 Nous voudrions continuer la réunion en silence. Dori să putem continua în liniște reuniunea noastră. Merci de respecter les gens qui veulent terminer la réunion en silence et de Vă mulțumesc dacă părăsiți sala în liniște. Așa cum s-a vorbit la ultima noastră reuniune. Avem un al doilea schimb de vederi privind uh, raportul colegului nostru Casmarec, care figurează uh, privește liniile strategice ale viitoarei politici de dezvoltare europeană. Bună ocazie de aprofundare a dezbaterii noastre și uh, în legătură și cu schimbul de opinii pe care îl vom avea cu comisarul Tibalt. Ne-au fost copii distribuite astăzi. Dau mai întâi cuvântul raportorului care va face o scurtă prezentare. Domnule Casmarec, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt foarte mulțumit că avem posibilitatea să ne mai ocupăm odată de acest subiect privind creșterea impactului politicii de dezvoltare. Interesul e foarte mare. Extrem de multe ONG-uri m-au contactat și multe instituții uh, privind Cartea Verde. Data trecută am discutat problema blendingului, adică faptul că se amestecă diferitele tipuri de dezvoltare între ele și de ajutor acordat pentru dezvoltare. În privința cărții verzi, ea a fost creată într-un context mult mai amplu, în contextul altor hotărâri luate de către Uniunea Europeană, cum ar fi cadrul plurianual, financiar, Uh, instrumente financiare, problema bugetului, contexte deci foarte ample. Și eu nu aș dori să reiau dezbaterea uh, celor uh, două reuniuni care au precedat. Vreau să mă concentrez asupra esențialului în legătură cu avizul Parlamentului și care ar trebui să fie mesajul Parlamentului. Mai întâi, Cred că trebuie să reamintim faptul că Uniunea Europeană are niște cadre solide privind uh, politicile de dezvoltare și acestea au fost discutate cu Consiliul și Comisia în cadrul consensului european pentru dezvoltare. În al doilea rând, avem și o definiție, o definire foarte precisă a acestei politici care este definită în tratatul de la Lisabona. Reducerea, lichidarea, eliminarea sărăciei. Ă, deci că este în tratat sau că este în consens, că figurează acolo, toate acestea nu trebuie să se schimbe în cadrul raportului nostru privind Cartea Verde. Altă problemă. Comisia Europeană încearcă să găsească o modalitate de sporire a impactului uh, și eficacității acestui ajutor acordat uh, pentru dezvoltare, lucru dezvoltat și la Strasbourg privind conferința ONU în legătură cu țările cele mai sărace din lume. Atunci, la Strasbourg s-a spus că în 40 de ani, trei țări au reușit să depășească această barieră care separa țările cele mai sărace uh, și au trecut către țările cu dezvoltare medie. Această dezbatere privind creșterea este deci necesară și importantă, dar noi trebuie să ne punem de acord asupra modului în care creșterea, inclusiv cea inclusivă, trebuie interpretată. Eh, suntem de acord că lucrul acesta merge mână în mână cu necesitatea eliminării inegalităților sociale. Nu e numai o creștere pentru creștere, căci atunci funcția de eliminare a inegalității nu mai are și are rostul. Eh, mai sunt și probleme fiscale. Ne-am întâlnit cu Bill Gates la Strasbourg iar participanții la reuniune și-au amintit ce a spus el în legătură cu problemele fiscale. El este convins că în câțiva ani se va produce o asemenea schimbare privind tehnologiile, că se vor putea introduce sisteme fiscale eficace în țările care încă nu au așa ceva. Va exista deci o șansă ca capacitățile de finanțare ale țărilor acestora să decurgă și din posibilitățile locale. Trebuie deci să încercăm să realizăm un sistem care să stabilească o legătură între această creștere numită inclusivă și tendința de eliminare a sărăciei, care este scopul nostru și figurează în tratat. Un al treilea element important este finanțarea și finanțarea sănătății, a educației. Lucru foarte important, căci dacă aceste elemente nu se realizează, nici creșterea nu va fi inclusivă. Este o condiție indispensabilă pentru ca să se poată vorbi de funcția inclusivă a creșterii. Trebuie să legăm creșterea de noțiunea de reducere a sărăciei. Un al patrulea element important, Comisia Europeană propune să se centreze mai mult asupra rezultatelor, lucru pozitiv, dar trebuie să vedem cum se va calcula și evalua această eficacitate, în funcție de ce indici și dacă aceștia vor fi prea abstracți. Azi dimineață s-a discutat în legătură cu ajutorul umanitar. Iată o situație. Undeva se construiește o școală. Efectul real va fi cunoscut numai după un anume număr de ani. Trebuie construit imobilul, trebuie uh, aduși și pregătiți profesorii, aceștia la rândul lor trebuie să pregătească elevii. Sunt scopuri educative da, și trebuie să vedem cum se manifestă aportul educației. Acesta nu se manifestă decât după un număr de ani. Deci nu putem să mizăm pe obținere rapidă de rezultate. Trebuie să ne concentrăm și asupra obținerii de rezultate pe termen lung. Deja am primit amendamente, am făcut și eu câteva. Nu trebuie nu e vorba de scăpări, ci pur și simplu n-am avut suficient loc, așa încât folosim mecanismul de amendamente, stau deschis la toate sugestiile, presupun că vor fi multe amendamente, vă promit că le voi analiza în mod adecvat și că voi propune soluții de compromise. Vă mulțumesc, dăm cuvântul membrilor acum, doamna Crețiu would like, of course, to congratulate Mr. Kaczmarek. Mulțumesc. În primul rând îl felicit pe domnul Kaczmarek, domnul raportor, pentru munca pe care a depus-o pe marginea acestui raport. Este vorba de o serie întreagă de provocări, securitate alimentară, schimbare climatică, criză financiară, subiecte atât de importante. Așa cum am mai spus, la dezbaterile noastre de la DEVE. Voi reveni cu niște comentarii. Un impact uh, al politicilor dezvoltare este legat de modul în care țintim inegalitățile în diferitele țări pentru a eficientiza acest ajutor. Când vorbesc despre inegalități, acestea într-adevăr sunt o problemă mare uh, în țările în curs de dezvoltare. De obicei ne oferim la inegalități sociale, economice, dar și de gen, însă nu numai. Am propus uh, la Comisia FEM în cadrul agendei de gender mainstream uh, ceva uh, în sensul punerii accentului pe combaterea inegalităților între genuri aceasta uh, permițând până la urmă reducerea sărăciei și obținerea obiectivelor de dezvoltare. Un alt lucru element conținut în raport este încurajarea accesului la serviciile de bază, cum ar fi sănătatea și educația și aceasta tot în vederea obținerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Când vorbim despre proiecte de dezvoltare, Trebuie să încurajăm țările nu numai să respecte normele de mediu și sociale uh, transparente, dar și să respecte drepturile omului. În sfârșit, când vorbim despre ajutoare, trebuie să ne concentrăm pe situația femeilor, să nu uităm nici persoanele cu dizabilități și, bineînțeles, să investim în copii și în tineret. După ce am ascultat pe domnul Pibalx, Mă încântă să descopere raportul de față chestiunea legată de dezvoltare și educație, precum și conștientizarea în Europa. Este foarte important ca aceste lucruri să se întâmple și este bine ca oamenii, dar și autoritățile, cei care iau hotărâri, să facă în așa fel încât să uh, transforme aceste eh, deziderate în realitate, mă refer încă o dată la cei 0,7% din buget până în 2015 și nu are sens să ne mințim spunând că vom obține aceste ținte. Cred că în starea actuală asta este practic imposibil, dar poate că asta este subiectul unei alte ședințe la altă comisie. Mulțumesc foarte mult. Acum urmează doamna Sargentini. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Credeam că trebuie să-i aștept pe liberal mai întâi. Dar nu, mi-a venit mie rândul. Doamnă președinte, vreau să-i mulțumesc domnului Kaczmarek pentru că a făcut o încercare strălucită de a ne prezenta situația și totuși nu cred că lucrurile sunt atât de clare. În primul rând, vreau să... am încercat să-l întreb pe domnul Pibal ce înseamnă această creștere economică inclusivă. Acum că mă uit pe propunerea dumneavoastră în limba olandeză, cred că pricep un pic mai bine lucrurile, dar, după părerea mea, asta nu este suficient. Uh, dacă asta este concepția Comisiei în ce privește cooperarea și dezvoltarea, dacă definiția spune că dorim o creștere economică, dar nu neapărat o creștere economică clasică, măsurată cu indicatori clasici. Uh, asta rămâne ceva foarte vag. Cum credeți că peste 5 sau 10 ani o să putem să vorbim cu adevărat de această creștere? Deci cred că abordarea trebuie să fie mai bine țintită. În general, abordarea globală mi se pare puțin defectuoasă. Nu vorbesc aici despre raportul dumneavoastră, domnule Cațmaresc, și spun că domnul Pibalz vine acum cu o nouă concepție, cu un nou concept, o nouă viziune, că ne găsim în toiul unei crize financiare și economice, toate țările strâng cureaua și încearcă să nu mai dea bani pentru dezvoltare și cooperare și cred că această nouă viziune uh, ar trebui să ne ajute să folosim mai bine, mai puțin bani. Vorbiți în introducere în expunerea de motive despre anumite lucruri, dar care nu apare apoi suficient de bine dezvoltate în textul propriu-zis. Eu aș dori ca lucrurile să fie cât mai clare și ca să nu devină un obicei această ambiguitate. Doamna Zimmer, să aveți cuvântul. În primul rând, vreau să mulțumesc și eu domnului Kaczmarek pentru că ne prezintă astăzi un proiect care, după părerea mea, poate să constituie o bază de lucru pentru responsabilii tuturor grupurilor politice. Pe această bază, cred eu că putem să venim cu noi precizări și cu noi completări. Problema nu este neapărat cea pe care a formulat-o domnul Kaczmarek. Pentru mine, problema se regăsește în documentul de discuție al Comisiei. Problema apare în comunicarea comisiei, în jurul căruia apar încă foarte multe incertitudini. Comisia a spus la un moment dat că acest document va fi publicat probabil în luna septembrie. Între timp, vedem că au existat noi amânări și cred că dacă este să ne bazăm numai pe cele două studii pe care le vedem astăzi, o nouă politică a Uniunii Europene, o nouă politică de um, dezvoltare cu un impact crescut și așa mai departe. E bine, mă uit pe versiunea germană și o compar cu cea engleză și văd că apar probleme de semantică deloc neglijabile. În engleză se spune despre inclusive growth și în, englez, în germană se transformă în altceva. O creștere economică mai mare, motamo. Cam asta ar fi traducerea în germană a termenului inclusiv sau... Cred că încă lucrurile nu sunt suficient de bine definite. Ce înseamnă această creștere economică? Asta va antrena toate păturile populației, da sau nu? Ă, va exista un fel de formulă de împărțire, reîmpărțire, redistribuire a bogăției de la cei mai bogați la cei mai săraci sau e vorba de un efort suplimentar sau o creștere economică suplimentară în plus uh, care pleacă de la premiza că dacă creșterea economică este prezentă într-o țară, asta înseamnă automat că problemele sociale sunt rezolvate, adică sunt resurse. Cred că confuzia domnește și ea trebuie să fie spulberată. Ar mai fi niște aspecte asupra cărora aș dori să vă atrag atenția și sper că uh, Uh, comisia va fi puțin mai clară, pentru că a ne învârti în jurul cozii, așa cum se întâmplă astăzi, nu ne ajută la mare lucru, dacă îmi permiteți. Domnul Kaczmarek a uh, găsit sau a venit cu niște formule, cu niște formulări care merită probabil să mai fie șlefuite, uh, completate. Aș putea împreună cu dânsul să stau și să îi propun niște lucruri, niște formule să vedem, să ne punem de acord pozițiile și să fim cât se poate de coerenți între noi. Și m-aș referi acel, la acel concept al creșterii economice în favoarea săracilor. Cred că și aici Comisia uh, trebuie să vină să ne dea, în fine, lămurări, lămuriri suplimentare. Din punctul meu de vedere, pot să vă spun că voi propune și voi depune amendamente, orice ar fi, în ceea ce privește promovarea serviciilor de interes general, a infrastructurilor publice, etc. Pentru că, dincolo de implicarea sectorului privat, aceasta este, o, uh, un, aceasta este un element esențial uh, în creșterea economică care nu trebuie să fie deloc neglijat. Și, bineînțeles, voi pune și întrebarea legată de sprijinul pentru țările cele mai puțin dezvoltate și legătura pe care o putem face cu consensul de la Washington. Uh, Uniunea Europeană are propuneri sau trebuie să facă propuneri pentru a modifica cumva o evoluție din anii uh, precedenți. Domnule Gheorghe, să aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu, la rândul meu, să uh, reacționez la o serie de eh, reacții la raportul Casmarec, pe care îl consider foarte bun de altfel, și m-aș referi la acest concept de creștere economică inclusivă. Doamna Sargentini are dreptate când spune că ne jucăm cu o serie de termeni și concepte fără să știm despre ce este vorba, fiecare vine cu interpretarea lui. Putem să încercăm să procedăm prin eliminare, nu-i așa? Ce înseamnă oare această creștere inclusivă? Ar fi un opus sau un antonim pentru creșterea exclusivă? Vă rog, fără microfon. De ce înseamnă creșterea exclusivă acum? Adică o creștere care nu este în serviciul sau în beneficiul săracilor. Deci o creștere care din start exclude pe cei săraci. Dacă asta este opusul termenului nostru, atunci creșterea inclusivă eu pot să-i dau undă verde. Iar problema cu această discuție este următoarea, și anume că globalizarea naște săraci peste tot, în țările noastre și în alte țări din lume. Asta este o adevărată problemă de fond pentru cooperare și dezvoltare. Și anume, pe ce săraci îi vom ajuta în acest caz? Ce grup de săraci ne vom alege? Și acest lucru a fost evocat și uh, în discuțiile precedente. E vorba oare de săracii din țările care au resurse de luptă împotriva sărăciei sau ne vom concentra pe țările care chiar nu au astfel de resurse de eradicare a sărăciei? Eu cred că pentru a avea un impact sporit trebuie să facem două lucruri. În primul rând, să ne concentrăm cu ajutorul pe țările sărace adică cele mai puține avansate, și apoi să avem o coerență a politicilor, să venim cu noi instrumente la dispoziția noastră în slujba uh, cooperării dezvoltării și aceasta pentru a eradica sărăcia. Și acest lucru trebuie să se întâmple, bineînțeles, începând cu propriile noastre țări. Politica despre care vorbesc este o politică socială, o politică fiscală, o politică de sănătate și de tot ce înseamnă o politică a solidarității. Tot ce se leagă de eficacitate, de îmbunătățirea acesteia, sunt de acord, bineînțeles, și subscriu. Și sunt și eu, ca și dumneavoastră, uh, sau aștept ca G20 să se ia la trântă cu această problemă atât de complexă, pentru că globalizarea creează bogății, dar pe de altă parte are marele dezavantaj de a nu o distribui așa cum trebuie. Acum dau cuvântul comisiei și o să cer să fie foarte succintă, pentru că trebuie să ne încadrăm în timp. Vă rog frumos. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, ă, vrem să-l felicităm pe domnul Casmarec pentru raport. Comisia sprijină sau ă, sprijină o serie întreagă de elemente care apar în raport în ce privește procesul, sau mai bine zis procedura și calendarul, s-a pus întrebarea legată de publicarea cărții verzi. E vorba de al treilea trimestru al anului. Deci, într-adevăr, pot să confirm 2 septembrie, 1 septembrie, așa cum a spus și comisarul. Apoi, în ceea ce privește această chestiune a creșterii inclusive, se preconizează într-adevăr că Uh, în comunicare să apară mult mai clară definirea acestui termen de creștere inclusivă. Iar uh, comisarul a spus că există două elemente principale aici, în primul rând, o creștere la care pot să participe sau poate să participe toată societatea și inclusiv păturile sărace ale populației și apoi al doilea element important este ca roadele acestei creșteri să fie împărțite distribuite în mod echitabil. Iată două elemente fundamentale, unul care se referă la procesul respectiv sau modalitățile prin care săracii pot și trebuie să contribuie la uh, uh, creșterea economică și al doilea element se referă la roadele acestei creșteri și modul în care ele pot fi împărțite în mod mai echitabil. Deci uh, vreau să spun încă o dată că comunicarea noastră va încerca în acest sens să lămurească lucrurile, să aducă detalii și să definească mai bine această creștere de inclusivă care știm foarte bine că nu modifică cu nimic obiectivul final și anume eradicarea sărăciei. Ideea însă este aceea de a vedea modul în care ajutorul pentru dezvoltare uh, Uh, având în vedere că politica de dezvoltare este una și ajutorul este altceva, în fine, având în vedere, deci, obiectivul este, deci, până la urmă, modul în care obiectivele și ajutorul se combină pentru a ajunge la o creștere inclusivă și care, în ultima instanță, să ducă la eradicarea sărăciei. Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că de termenul de depunere a amendamentelor este 14 aprilie la ora 18 fix. Doamna se poate oare vineri la prânz? Asta ca să mai câștigăm puțin timp, spune doamna Ghez. Da, foarte bine. Perfect. Bun, acum trecem la misiunea de observare a legilor din Uganda. Punctul 11 de pe ordinea de zi, domnul Eduard Sicluna nu știu dacă pronunț bine numele său, uh, a venit aici, printre noi, observatorul șef al misiunii UE. Ah, unde sunteți? Vă rog frumos, aveți cuvântul. Chair, I do apologize if I, you know, if I... Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi ruga să mă iertați pentru că voi pleca înainte de ora 5 și jumătate pentru că trebuie să votăm în comisia noastră. Alegerile uh, prezidențiale și parlamentare care au avut loc pe 18 Misiunea noastră de observare a alegerilor uh, a fost una încununată de succes, uh, am, s-a lucrat în echipă, deși am fost 120 de persoane, am avut o relație foarte bună cu deputații europeni care ni s-au alăturat înainte de alegeri, cu câteva zile și vreo două zile după alegeri. Vreau să-i mulțumesc personal domnului Zeller care ne-a ajutat foarte mult la elaborarea raportului și vă mulțumesc pentru că uh, mă ați acceptat să vă vorbesc astăzi în loc de ieri. Misiunea a fost lansată cu o oarecare întârziere printr-o conferință de presă. Ca de obicei, uh, în timpul acelei conferințe de presă care are loc o săptămână înainte, primim uh, multă presiune din partea presei care încearcă să ne determine să facem comentarii în legătură cu uh, derularea evenimentelor la locul faptei, dar noi încercăm să rezistăm tentației de a le răspunde pentru că rolul nostru este unul de monitorizare, nu vrem să ne implicăm în proces, nu vrem să Uh, tulburăm uh, procesele normale. O zi după alegeri și înainte de alegeri, de anunțarea rezultatelor, am făcut câteva observații pe care vi le voi rezuma acum. Uh, raportul vă va fi transmis în săptămâna 5-7 mai imediat după Paște. Rezumatul, sumarul concluziilor. Am avut câteva repere pentru evaluarea standardelor uh, alegerilor. Sunt dacă alegerile s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Este foarte dificil să folosim un astfel de standard pentru că uh, Populația locală vrea răspunsuri de tip da sau nu, dacă au existat sau nu alegeri libere și corecte. Noi uh, nu putem să dăm răspunsuri atât de clare. Noi trebuie să evaluăm uh, comportamentul tuturor părților implicate în alegeri uh, și să ne pronunțăm cu privire la acestea. A existat oarecare îmbunătățire față de 2006, nu au fost cazuri de violență cu excepția câtorva incidente minore, noi am spus că există îmbunătățiri în această privință, însă dezamăgitor a fost uh, că anumite eșecuri administrative și logistice care ar fi putut să fie evitate nu au fost evitate. Uh, și în felul acesta mulți uh, cetățeni ai Ugandei au fost au fost lipsiți de dreptul lor uh, la vot. Din păcate, nu a existat uh, nici un teren egal, nu exista condiții egale pentru ambii candidați. Partidul de guvernământ, uh, partidul de la putere sau guvernul, pentru că uneori se face cu greu distinția între cele două, au uh, dispus de fonduri mult mai mari. Incidentele de violență au fost uh, răzlețe, dar în principiu ziua alegerilor a fost uh, una liniștită. Retorica de campanie a fost în anumite limite, nu a fost exagerată, dar au existat și uh, incidente în care comportamentul uh, anumitor candidați nu a fost uh, adecvat. În esență, nu a existat încredere în Comisia Electorală, e vorba de aceeași Comisie Electorală care a fost uh, înființată la ultimul uh, tur de scrutin a fost uh, cenzurată foarte mult de toate părțile interesate, deci nimeni nu a avut încredere în acea comisie electorală, lucru care a dus la multe probleme. Am avut multe discuții cu uh, membrii comisiei electorale și uh, le-am și indicat elementele care pot crea probleme, așa cum au și creat probleme, de am vorbit despre uh, eșecuri logistice uh, care ar fi putut să fie evocate. A doua problemă gravă a fost legat de um, registrul electoral național și de documentele cerute celor care își exercitau dreptul la vot. Multe persoane nu uh, au venit la vot, uh, multe nume de pe listă au lipsit, uh, oamenii au fost trimiși la un birou electoral la altul, uh, unde nu erau înregistrați. Au fost multe probleme cu uh, recunoașterea problemelor din cauza calității proaste a fotografiei de pe actul de identitate. Alte probleme pe care le-am identificat au fost legatul de faptul că nici una dintre recomandările de bază uh, făcute de uh, regisorul meu din 2006 nu au fost uh, respectate de uh, Comisia Electorală, lucru foarte dezamăgitor, însă partea bună a fost că că tribunalele și-au făcut totuși treaba din păcate, publicul nu este suficient de bine informat uh, și uh, au fost și multe chestiuni legate de procesul electoral în sine care uh, nu s-au petrecut uh, cum uh, ar fi trebuit, uh, urnele de vot nu au fost sigilate în multe cazuri și autoritățile nu au recunoscut uh, aceste lucruri. Compania de televiziune de stat care are răspunderi constituționale a raportat uh, în mod dezechilibrat situația partidului de guvernământ și partidelor din opoziție. Credem că Uganda ar fi putut să reușească să aibă alegeri uh, corecte, ar putea să o facă în viitor și uh, vom spune acest lucru și în raportul nostru final. Mulțumesc! Avem o problemă, spune doamna președinte, suntem întârziați cu 15 minute, urmează reuniunea coordonatorilor. Îi voi da cuvântul doamnei Nilsson, apoi comisiei și toate acestea se vor petrece în 7 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, mă aflu aici pentru că am fost membră a acestei uh, delegații de observare a alegerilor din uh, Uganda. Domnul Ciclona a insistat asupra unui aspect care pentru mine este foarte important și deplorabil, și anume faptul că recomandările formulate în 2006 nu au fost absolut deloc respectate de Comisia Electorală. E mare păcat, lucrul acesta ne îngrijorează foarte mult Personal am fost foarte surprinsă să citesc uh, comunicatul altei reprezentante a Uniunii Europene uh, din februarie în legătură cu alegerile din Uganda. Am scris Serviciul de Acțiune Externe și uh, mi se va răspunde mâine la Comisia um, DROI. Insist asupra faptului că acest proces preelectoral a fost caracterizat de intimidare, aresturi din partea uh, Uh, poliției, arestarea manifestanților și mă mir că observațiile înaltei reprezentante nu coincid cu opinia exprimată de delegația de misiunea de observare a alegerilor a Uniunii Europene, care, după cum știți, este trimisă cu cheltuieli foarte mari. E vorba de trimiterea unui număr mare de persoane pentru multe săptămâni în uh, într-o anumită țară și iată că uh, recomandările noastre nu au fost uh, respectate deloc. Am vrut să vă spun acest lucru pentru că, repet, am fost foarte surprinsă. Mai ales acum când, uh, după cum vedem, peste tot populația se ridică împotriva regimurilor autorizare, autoritare și mă miră dovada aceasta de complezență față de un regim care, în mod evident, este autoritar. E adevărat, spune doamna președinte, ar fi trebuit ca serviciul Omniation să fi fost la fața locului și nu ai, să, fi, să fie fost prezent aici cu noi, din păcate nu este, așa încât voi da cuvântul comisiei. În legătură cu această ultimă observație, veți primi un răspuns mai uh, detaliat uh, la un moment ulterior, pentru că v-ați adresat uh, serviciului înscris. Sunt două aspecte. În primul rând, e o diferență între declarația doamnei Ashton, o declarație de natură generală, și cea a observatorilor, care este o declarație relativ detaliată. Trebuie să nu uităm această diferență. A doua observație, pe fond, este că noi uh, ne-am bucurat să vedem că a fost mult mai puțină violență acum decât la alegerile precedente. La alegerile precedente, candidatul opoziției a fost arestat cu trei luni înainte de alegeri, lucru care în mod evident uh, a creat un dezechilibru uh, important uh, între cei doi candidați. Aceasta este însă al doilea tur de alegeri, a doua oră când se organizează alegeri multipartite în Uganda. Deci trebuie să ținem cont și de acest lucru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Pardon. Monsieur Deva, vă intervenir? Domnule Deva, Două minute. Da, domnule președinte, mulțumesc. Dacă vă amintiți, s-a uh, înființat în Uganda Consiliul Național al Rezistenței Președintele acestui partid nu credea că acest tip de democrație poate fi aplicabil Africii și că o țară africană poate accepta ideea de opoziție, pentru că, spunea el, este um, împotriva culturii africane. În uh, Britania este o dezbatere foarte uh, largă în privința acceptării acestei uh, promovării acestei idei uh, în Africa. Dacă guvernul și uh, Comisia Electorală nu dorește să accepte acest tip de, de politică confruntațională, bazată pe confruntare, uh, Cred că acest lucru se datorează și din cauza unui element uh, legat de tradiție, de cultură, de educație. Mai avem uh, de lucru mult în această țară, în această privință. Eu am încercat mult timp să-l conving pe președinte că aceasta este calea, că trebuie să se ajungă la un sistem uh, politic bazat pe discuție, pe confruntare. Dar uh, el ne-a spus că lucrurile sunt foarte profunde. În uh, Uganda nu se stă uh, la mese pătrate, totul este um, se discută în cerc până și acest lucru ne arată că ei nu au o cultură a confruntării. Cred că trebuie să începem să învățăm pe ugandezi că sunt, că există și un alt model pe care îl pot urma și că ei au puterea de a alege ce model urmează. Mulțumesc, doamna președinte. Închidem ședința. Luni 2 mai, de la ora 15 uh, la 6.30 va avea loc următoarea noastră reuniune la Bruxelles. În această sală continuă acum reuniunea coordonatorilor. Domnul Deva va prezida pentru că eu trebuie să plec. Îi voi ruga pe coordonatori să rămână în sală toate celelalte persoane sunt invitate să părăsească sala și să continue discuțiile afară. Mulțumesc tuturor pentru participare și pe curând!